Merci. Allez, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le... Vă mulțumesc pentru că ați acceptat uh, invitația. Această rețea RTT, coridoarele respective sunt un element esențial din politica europeană de transporturi, având în vedere provocările uh, cu care ne uh, ocupăm pentru un, uh, o dezvoltare și o mobilitate durabilă în viitor, este foarte important să înțelegem ce progrese se desfășoară în cadrul acestor uh, coridoare. Iată de ce, stimați coordonatori europeni, uh, ne adresăm vouă dumneavoastră pentru a înțelege care este viziunea dumneavoastră de ansamblu reală, pentru a ști care sunt proiectele cum se coordonează, care sunt contribuțiile, care este bilanțul activităților. Suntem într-adevăr pe cale de a avea în sfârșit un transport inteligent și durabil. Ne respectăm oare obiectivele fixate în ce privește incluziunea și accesul la aceste transporturi, în ceea ce privește problemele de mediu și, în sfârșit, când vine vorba de legături de transport și de conexiuni de înaltă calitate. Vă invit să nu depășiți șapte minute fiecare în prezentarea dumneavoastră și după aceste prezentări vom da cuvântul și vom avea o dezbatere cu colegii eurodeputați. Doamna Jensen, puteți coordonatoarea coridorului Baltică-Adriatica și aveți șapte minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte stimați membrii ai Comisiei Transport, dragi foși colegi, stimați noi colegi, mă bucur foarte mult că mă găsesc aici în fața dumneavoastră, având ocazia de a îmi prezenta rolul și experiența mea personală în fața dumneavoastră, așadar, în această sesiune a Parlamentului. Uh, ne întâlnim pentru a doua oară în această formulă însă cumva aș dori să facem un pas înapoi pentru a înțelege mai bine care ar fi rolul coordonatorilor în cadrul abordării de tip coridor din rețeaua RTET. Care este rolul acestui, acestei rețele? Ce se face în cadrul ei? O întrebare la care aș dori să răspund la început. Apoi, voi lega această rețea de politicile de tip TNT, precum și instrumentul european de facilitate a investițiilor și apoi voi prezenta în sfârșit coridorul de care mă ocup, uh, Baltica-Adriatică. După cum știți, rețeaua europeană de transporturi TNT definește prin legislație care este rețeaua de transporturi europeană, printr-o hotărâre a Consiliului și Comisiei. Ați auzit probabil și de Facilitatea de Conectare a Europei, CEF. Pe de o parte avem deci politica și pe altă parte instrumentul de finanțare. Trebuie să vedem cum se combina acestea în mod eficient. E nevoie ca această rețea să fie desăvârșită în timp și cu bani cât mai puțini. Aici avem abordarea de tip coridor. TNT definește mm, politica, CEF-ul este instrumentul de finanțare, pe când rețeaua RTE practic pune în aplicare aceste inițiative. Vedeți pe prezentare mm, cum arată această rețea de la nord la sud și de la est la vest, conectând toate statele membre, țări de coeziune și țări care nu fac parte din sistemul de coeziune. Și, prin definiție, acestea sunt multimodale, deci merg pe toate mijloacele de transport și a legăturilor dintre acestea. Însă, mai mult decât atât, ele dau o perspectivă transfrontalieră și cumva o imagine clară a nevoilor de finanțare și de investiții în domeniul infrastructurilor de transport. Ideea de coridor înseamnă că nu mai, nu mai concentrăm pe finanțări exclusiv naționale, pentru că, bineînțeles, abordarea trebuie să fie una transfrontalieră. Iată de ce trebuie să ne concentrăm pe investițiile în proiecte transfrontaliere și coordonatorii sunt cei care trebuie să se asigure că aceste proiecte sunt implementate la timp. Fiecare dintre cele nouă coridoare au câte un coordonator european, iar aceștia sunt interlocutorii între statele membre și actorii principali din sistem și statele și nivelul european. De două ori pe an la forumul dedicat coridoarelor se întâlnesc coordonatorii uh, tuturor acestor coridoare cu coordonatorul european. Astfel se facilitează dialogul și se întețește coordonarea, coordonarea mă scuzați, între statele membre. Și bineînțeles, se creează punți cu societatea civilă și cu consiliile de administrație a diferitelor, uh, diferitelor societăți uh, de transporturi. De asemenea, avem studii de piață și altele care sunt reprezentate în planurile de lucru ale coordonatorilor uh, și care trebuie să fie efectiv aplicate, implementate un astfel de plan va trebui să fie redactat până în decembrie anul acesta. Aveți și noastră implicați în redactarea acestui tip de document. Vreau să mă grăbesc un pic pentru că timpul trece. Coridorul de care mă ocup merge de la Marea Baltică până în Marea Adriatică, trecând prin șase state membre, dintre care patru sunt țări de coeziune. Acest proiect, uh, acest coridor nu este foarte cunoscut, dar avem proiecte foarte mari de învergură în domeniul infrastructurii. Vreau să vă arăt cum funcționează acest uh, tip de activitate bazat pe coridor. Unul se referă la conectarea unui port din Polonia. Ați putea să-mi spuneți că conectarea unui port cu uh, partea continentală, efectiv, a Poloniei. Uh, puteți să-mi spuneți că este ceva pur național, dar nu este vorba și de o legătură cu uh, Slovacia și Republica Cehă în speță. Un alt acces, o rețea foarte importantă feroviară din Polonia între Roclau și până la Ostrova în Republica Cehă. Iarăși, poate că vi se pare că este ceva național, dar de fapt este un nivel european pentru că este o legătură foarte importantă în economia um, legăturilor care există între Republica Cehă și zona Baltică. Un alt exemplu, în uh, Cehia avem două tunele, în Austria, mă scuzați, care sunt în construcție proiecte de mare anvergură care reprezintă cam 9 miliarde de investiții. Aceste tuneluri, vă spuneam că sunt în construcție, ele vor aduce foarte multe avantaje în cadrul uh, uh, coridorului uh, și bineînțeles că timpul se va reduce, competitivitatea acestei legături feroviare va uh, crește pentru că, de exemplu, între uh, Viena și și Veneția se va putea merge în numai două ore cu trenul. Este ceva deosebit. Un alt exemplu, un port din Slovenia, care și el trebuie să fie mult mai bine conectat cu uh, interiorul țării, ca să zic așa. E important asta și pentru uh, întregul nivel european, pentru că acest port este unul foarte important pentru Austria și pentru Viena, mai cu seamă. E important ca aceste inițiative să aibă loc. Bineînțeles, conexiunile transfrontaliere sunt foarte importante, dar și alte inițiative pur naționale sunt și ele importante și cred că v-am arătat modul în care se sporește competitivitatea feroviară și modul în care uh, se și reduce timpul de călătorie cu trenul. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul coordonatorului, uh, coordonatorului coridorului Rin-Alpi, Rino-Alpin, domnul Wojciechowski, și dau cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Mă bucur foarte mult uh, să fiu din nou aici în calitatea dumneavoastră de președintă a, a uh, acestei comisii, vă felicit. În cele șapte minute care mi-au fost acordate, vreau să vă spun mai multe despre coridorul meu. Rin-Alpi, să vă spun cum funcționează acesta, pe scurt, și asta din perspectiva mea, ca și coordonator general. Deci cum funcționează și ce se petrece. Uh, vedeți pe hartă cum arată acest coridor care este, aș putea spun, cel mai matur dintre coridoarele noastre, dar și cel mai scurt. Merge, practic, traversând partea cea mai dezvoltată a Europei, cu o populație cât se poate de densă, și nu avem multe provocări pe măsură, probleme de trafic, Uh, și în loc să vorbim despre lipsa de conectivitate, vorbim despre aglomerație și de uh, blocaje în trafic. Bineînțeles că dorim că aceste obstacole, aceste blocaje din trafic, vrem să le eliminăm pentru că avem uh, foarte multe legături unde cunoaștem această situație, de exemplu Basel, Chiasso, Milano, Domosela, Novara și așa mai departe și dorim, bineînțeles, dorim și să se respecte mai bine faimoasele noastre planuri de lucru, pe care le vedeți și aici. Asta face parte din munca noastră. Sunt, bineînțeles, coridoare mult, un coridor prin excelență multimodal pentru că avem râul uh, sau fluviul Rin, bineînțeles, legat de el și astfel promovând, promovând noi um, soluții noi, inovative, soluții noi folosite și, și în domeniul uh, carburanților alternativi, cum ar, fi, ar fi ca um, hidrogenul lichid, conectând aceste aspecte și de alte lucruri legate de um, vibrații și de zgomot, de reducerea acestor probleme. Discutăm reseori despre uh, zgomot în acest context și nu trebuie să uh, fie asta un impediment uh, împotriva dezvoltării uh, acestor rețele? Pentru că în Germania văd că zâmbiți, avem aceste inițiativi cetățenești, bogă inițiativ, și ei deseori, acești cetățeni, sunt foarte atenți la cum merg aceste proiecte și deseori se opun lor din motivele menționate adică infrastructura existentă să fie bine, întrețin, bine întreținută și asta se aplică și căilor navigabile interioare. Noi, ca și coordonatori, încercăm să vedem ce proiecte și ce finanțări avem și pe plan național, cum ar fi acele obligațiuni, project bonds, și aici mă refer la un proiect foarte interesant care vizează um, autostrăzile din Belgia. De asemenea, un alt element care preocupă cetățenii sunt cele legate de alte tipuri de poluare, dar și alte probleme care pot să apară și astfel cetățenii trebuie să accepte aceste proiecte și noi punem accentul pe aceste consultări. În următoarea planșă veți vedea mai multe, dar vreau să subliniez faptul că numai că ne preocupă lucrurile și proiectele cele mai importante și chiar critice. Facem asta tot timpul în cooperare cu cetățenii, cu, cu comunitățile locale. Ne preocupă în general modul în care lucrăm împreună și aici ne bazăm pe conceptul de subsidiaritate pe care bineînțeles că îl acceptăm, dar ne interesează și faptul că uh, avem acel, uh, acea guvernanță multinivel în multe țări europene care reprezintă ceva complex și care și fragmentează peisajul. Și iată de ce e important ca toată lumea, de sus în jos și de jos în sus, să poate să fie reunită și să se uh, pună de acord, ceea ce nu este simplu, dar Totuși, noi nu dorim să renunțăm la această metodă de lucru comună. Facem asta, de exemplu, pentru fluviul Rin, pentru barje pe care dorim să le dotăm cu uh, combustibil de tip uh, hidrogen lichid uh, și așa mai departe. Dar mai sunt și alte exemple în acest sens. Instrumentul de finanțare este CEF Aceștia sunt banii care trebuie să fie folosiți. Ei chiar trebuie să fie folosiți. E vorba de finanțările acestea care sunt oferite. Rezultatele trebuie să fie pe măsură, așa cum au fost anunțate, angajamentele luate să fie respectate și dorim să se întâmple asta într-adevăr împreună cu Comisia, se face o analiză cost-beneficii a proiectelor propuse. Facem, bineînțeles, o analiză atentă a impactului social și economic al acestor proiecte și toate astea se reflectă în uh, previziunile bugetare și planificarea bugetară ulterioară pentru aceste inițiative și pentru acest sector. Un alt aspect este cel transfrontalier. Vrem să subliniem faptul că putem să subliniem faptul că Într-adevăr, în anumite momente, anumite acorduri transfrontaliere, deși semnate, nu sunt respectate. De pildă, dacă părțile s-au pus de acord să construiască ceva pe de o parte și alta a graniței, fiecare îl așteaptă pe celălalt să înceapă iar cel care începe efectiv lucrările ar trebui să fie recompensat și nu, din potrivă, să fie descurajat să înceapă lucrările. În orice caz, subliniem tot timpul nevoia de respectare a angajamentelor. E nevoie de un tip de acord între părțile interesate. Avem un astfel de uh, acord, de fapt mai multe, de tip EGTC, apoi C și altul care se referă la capacitatea de alocare a sloturilor feroviare CCHR cu toții sau împreună cu toate aceste rețele conlucrăm. Uh, Comisia Rinului uh, a sărbătorit recent 200 de ani, este o instituție mult mai uh, veche decât Parlamentul și bineînțeles că ne bazăm și pe experiența lor. Vă mulțumesc foarte mult. V-am prezentat pe scurt uh, aceste prezentări, uh, aceste, um, acest coridor mm, care este o, uh, un rezultat nu numai în Europa, ca atare, Uniunea Europeană, dar să nu uităm nici Elveția, care și-a deschis recent cel mai lung tunel din lume. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți grijă că ați făcut o publicitate la alcool. Uh, în anumite foruri aceasta este uh, interzisă. Continuăm acum cu doamna Iveta Radicova. Dumneavoastră ne va spune ce se întâmplă cu uh, coridorul mediteranean. Aveți cuvântul șapte minute. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă felicit pe toți pentru faptul că ați fost aleși sau realeși ca eurodeputați în Parlamentul European și sper să vă bucurați de momentele la Bruxelles și să aveți, să fiți eficienți, să aveți succes și să faceți lucruri cu sens. Încă o dată, felicitări! Iată coridorul meu. Dacă vă uitați pe hartă, Vedeți linia cu verde care pornește din sudul Spaniei, merge prin Franța, Italia, Slovenia, Croația, Ungaria până la frontiera cu Ucraina, deci ne concentrăm pe câteva puncte foarte importante, pe câteva legături foarte importante la nivel orizontal de coridoare și linia principală, vedeți, din sud merge până într-o cu totul altă parte a Europei. De ce avem nevoie de coridor? Aș vrea să repet. Sunt motive politice. Nu putem să vorbim despre o uniune dacă nu suntem conectați. Dacă în continuare sunt bariere la frontiere și trebuie să schimbăm totul pe șină pentru că trecem într-un alt stat. Sentimentul de cetățenia europeană e bazat pe faptul că pot trece lin dintr-o țară într-alta sau că bunurile pot să treacă frontierele fără niciun fel de opreliște, cu trecere rapidă și eficientă. Deci sunt motive politice. Să avem o uniune înseamnă să fim conectați material și fizic, dar este și un motiv economic. Fiecare procentaj de creștere înseamnă tot mai mult comerț și tot mai mult comerț înseamnă tot mai mult transport. Și dacă vrem într-adevăr să avem din ce în ce mai mult transport, atunci vă rog frumos nu uh, mai puneți uh, totul pe șină. Nu știu. Eu, uh, pe, pe drumuri, mă scuzați, nici nu mai se mai folosește în engleză cuvântul highway, adică drum de mare viteză, ci doar drum de mult stat Stay away, Pentru că este chiar un, ca un colaps. Faptul că transportul e din ce în ce mai mare, noi știm ce înseamnă concret pentru viața de zi cu zi. Și ne dăm seama că acesta este un lucru care ne complică viața, nu ne ajută să îmbunătățim calitatea vieții noastre. Am parcurs 5.000 de kilometri prin Franța și Germania. Germania a încercat să rezolve asta cu o a treia bandă pe uh, autostradă, ca să aibă autostrăzile și mai mari, și mai late. Dar ar dura Sunt, mă scuza, sunt motive... Este un mijloc de transport mult mai eficient, și anume calea ferată. Nu are rost să ne concentrăm pe șosele. Trebuie să existe conexiuni mult mai prietenoase cu mediul înconjurător. Și, având acestea în minte, aș vrea să vă atrag atenția asupra problemelor pe care le întâmpinăm în continuare, asupra obstacolelor care există și v-aș ruga să ne susțineți și să ne ajutați. Iată, deci, care sunt provocările și ce trebuie să mai terminăm. Deci, iată, discutăm despre un total de 3 miliarde de euro fonduri CEF investite în 142 de proiecte. Ceva uriaș dacă calculăm totul și dacă punem totul cap la cap. Dacă ne concentrăm pe Franța, Spania, la nivel transfrontalier, vedem legătura Barcelona-Montpellier. Mâine e un grup de lucru și vom uh, aduce la aceeași masă ambii parteneri și din Franța și din Spania ca să mai negociem, ca să încercăm să rezolvăm problemele și obstacolele care există ca să terminăm mai repede toate aceste conexiuni în această regiune. Toată lumea vrea asta. A fost concluzia de la reuniunea din anul trecut. Dar trebuie alți pași ca să finalizăm. Second, please. Sorry. I think that we are very successful in... Cred că avem o bună conexiune cu Ljubljana, Zagreb, Budapesta. Am obținut progres foarte mare și în ceea ce privește conexiunea Perdivacea. Apoi mai avem conexiunea Lyon-Torino. O poveste fără sfârșit. For me, Discussion is lasting really 30 years. E o discuție de 30 de ani. A început în 1990. 400 de milioane de euro bani cheltuiți pe analiză. O analiză cost-beneficiu a acestei conexiuni. Mii de pagini au fost scrise. Audituri, evaluări, deci, s-a discutat 20 de ani dacă să facem sau să nu facem această conexiune. Și la sfârșit a existat un acord. Ok. A fost clar ce este în raportul cost-beneficiu. Beneficiul era un pic mai mare, mai ales pe constante de mediu. Deci, da, vom purcede. Astăzi, când spun noi vom face, mă refer la Guvernul Național al Italiei, Guvernul Franței și 25 de alte guverne UE. Deci, totul este bazat pe acord amplu. Am fost acolo de mai multe ori, căci m-am deplasat pe coridorul meu și e mult mai bine să mergi direct să vezi în teritoriu decât să tot citești sute de pagini. Ieri a fost ceremonia de deschidere a primelor 9 km de coridor. Obiectivul este să scădem semnificativ numărul benzilor pe autostradă. scuzați, numărul camioanelor. etc. But Dar suntem aici, guvernele naționale au fost de acord. Guvernul Franței, guvernul Italiei au fost de acord, deci numărul camioanelor trebuie să scadă. Dacă aveți întrebări, eu vă stau la dispoziție. Dar cred că și calea mătăsii a fost construită mai rapid decât vom reuși noi să trasăm un tunel la nivel european. Mulțumesc. Și ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Pacos. Pat Cox. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, doamna președinte, o mare plăcere pentru mine să fiu astăzi prezent aici. Recunosc foarte multe fețe bine cunoscute. Unii sunt eh, nou aleși în Parlament, în Parlament uh, e clar că noi avem acum această primă șansă de a vă prezenta rezultatul muncii noastre. Vreau să vă vorbesc despre coridorul Scandina- din Scandinavia înspre Mediterana. Dacă să ne uităm care sunt tronsoanele care sunt reprezentate, deocamdată în Uniune aveam uh, Finlanda, Germ- uh, diferite țări, șapte state membre și avem de asemenea în uh, pătratul de sus, avem și Norvegia, care face parte din zona economică europeană. Acoperim 9600 de kilometri de uh, uh, autostrăzi și avem 91 de puncte nodale. Avem uh, un număr nenumărat de terminale, aeroporturi, porturi și zone urbane și avem două proiecte transfrontaliere majore, BBT și FBFL. Dacă e să ne uităm la regiunile care sunt învecinate, alături de coridorul nostru, acestea reprezintă 15% din populația UE 28, deci pre-Brexit. 8% uh, în materie de ocupare și 20% de, în materie de PIB. Următorul diapozitiv. Dacă e să ne uităm la diferitele legături, vom avea tunelul uh, subacvatic cel mai lung, care va face o legătură între Danemarca și uh, Germania pe o distanță de 18 km și va elimina uh, congestiile în trafic, ceea ce este scopul principal și sperăm să-l completăm, să-l finalizăm până în 2028 și va costa cam în jur de 7,1 miliarde de euro, din care 40% este finanțare europeană. Nu pentru tot, ci doar pentru partea de cale ferată, iar restul pe șosele va fi plătit de utilizatori, deci fără cofinanțare europeană. Și asta va reprezenta o reducere semnificativă a timpului și a distanței uh, Costul este sub 160 de cum avea o legătură între uh, Copenhaga și diferite alte mari orașe din vecinătate, ceea ce este o mare realizare. Și aș dori să vă spun că în momentul în care se fac astfel de proiecte de transport, de multe ori viziunea e destul de îngustă. Și uh, dacă vrei să faci o legătură între Malmo și Copenhaga, e bine, asta vreau să vă spun că a fost un element cheie, un factor cheie, în așa fel încât regiunea să uh, fie pe un trend foarte dinamic de dezvoltare. Și evident, asta contribuie și la decarbonizare. Acum, celălalt proiect. E vorba de legătura între Austria și Italia. Uh, e în uh, coridorul Brenner, care merge de la München până la Verona și care va, elimin, va reprezenta tunelul cel mai lung din lume, va reprezenta o lungime de 64 de kilometri Uh, până în prezent s-au făcut 109 km din cei 230 de kilometri de excavare. Cea, aceste cifre ne ajută să înțelegem că trebuie să ținem seama de geologie și trebuie să ținem și seama și de amploarea muncii care a fost deja uh, realizată. Mare parte din această muncă a fost făcută. Acum mai rămâne partea civilă, inginerie civilă, care trebuie să fie finalizată și să sperăm că va fi făcută până în 2023 după care vom avea o capacitate operativă în tunelul principal în următoarea perioadă. În principiu ar trebui să finalizăm totul până în 2028. Costurile se vor ridica până la 8,7 miliarde de euro, din care 40% reprezintă finanțare, cofinanțare europeană. Și e clar că o să mai aveți dumneavoastră foarte mult de muncă pe acest proiect Uh, pentru început vom avea 2 miliarde de cofinanțare și restul va fi finanțat în parte de uh, Italia și Austria ceea ce va duce la o sporire a capacităților. Ideea este să avem un, o schimbare de uh, mod de transport. Uh, avem 2,4 milioane de camioane care circulă în această regiune și e clar că acest lucru are consecințe. Trebuie să găsim alternative. Acum avem o alternativă și vreau să spun că pentru aceste două uh, proiecte, dacă e să ne uităm la o tonă de marfă care este transportată fie pe cale ferată, fie pe șosea, e clar că uh, costurile sunt extrem de diferite. Costă mult mai scump pe șosea. În timpul care mi-a mai rămas, aș dori nu doar să vă mai prezint încă un diapozitiv, ci să vă atrag atenția asupra acestui coridor, care uh, a venit cu idei inovatoare din partea experților, grupurilor de experți și de analiză și a pus accentul pe uh, soluții inteligente. A fost partea poate cea mai complicată. Acum nu putem să pretindem întotdeauna că Bruxelles știe tot și că totul trebuie uh, rezolvat la Bruxelles. Noi am încercat să promovăm bune practici, uh, am avut uh, foarte multe intervenții din partea experților, am beneficiat de multe recomandări pentru munca noastră și, evident, am făcut și diferite analize de competitivitate pentru două porturi, spre exemplu, unul cu multimodalitate și uh, cu un sistem de încărcare-descărcare care va cuprinde și uh, sisteme de um, o flotă electrică, va cuprinde de asemenea și o posibilitatea de împărțire, de punere în comun a flotelor Um, am avut o adevărată planificare în materie de emisii și reducem aceste emisii de trei ori. E adevărat că e foarte complex, foarte complicat, o muncă imensă a fost realizată până în prezent pe acest coridor și în întregul uh, sistem de gestiune a traficului din Europa, asta ne va permite să optimizăm capacitățile pe viitor. De asemenea, planificăm Deocamdată sunt idei de lab- laborator. Avem diferite alte proiecte uh, prin care vrem să abordăm viitoarele apeluri de ofertă pentru achiziții uh, viitoare. Și în final putem spune că avem foarte multe structuri guvernamentale care intervin și noi conlucrăm cu acestea avem consultări publice, respectăm procedurile, adevărat că asta poate dura, trebuie să ne dăm seama de acest lucru, avem actori cheie care intervin am discutat cu toți primarii diferitelor orașe și uh, am încercat să discutăm și cu asociațiile de locuitori, încercăm să respectăm pe toată lumea și să ținem seama de toate avizele care au fost, părerile care au fost exprimate. E vorba de uh, o distanță deosebit de lungă și întotdeauna ne-am bucurat de o comunicare deschisă, de sprijin și o mentalitate deschisă. Mulțumesc foarte mult, domnule Cox, pentru toate aceste detalii referitor la acest coridor. Și acum putem să deschidem dezbaterile. Cu siguranță aveți o sumedenie de întrebări și o să începem cu doamna Tiller. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doresc să adresez o întrebare domnului Pat Cox Mulțumim pentru prezentare, domnule Cox. Mă bucură că sunt progrese. Mulțumesc pentru pasiunea cu care ați vorbit și despre tunelul Brenner Basis. Ați spus că nu avem o alternativă și eu vin din acea regiune și cred că încet, încet nici timp nu mai avem. Mi se pare că timpul ne presează și am deci câteva întrebări. Avem 2,5 milioane de camioane care trec între Germania și Italia prin acea zonă și populația se așteaptă ca acest, această investiție, investiție de miliarde, să ducă la efecte simțitoare la nivelul transportului sau la nivelul transferului înspre șine. Ce părere aveți? Există o listă cu uh, Uh, poverile birocratice, ceea ce încetinește și mai mult traf- traficul la frontieră. Există un program de lucru cu câteva puncte cheie de discutat cu opinia publică. Există și o cuantificare cât din aceste poveri birocratice, cât din aceste lucruri uh, înseamnă costuri, cât costă toate întârzierile, toate adaptările tehnice. Circumscripția mea depinde foarte tare de seriozitatea cu care se construiește și în statele învecinate. Vă rog frumos să nu mă înțelegeți greșit, nu putem obliga pe nimeni la nimic, dar vorbim aici de banii contribuabililor europeni și dacă coordonarea nu are loc, atunci ne costă nu numai uh, bani, ci și credibilitate. Deci aș vrea să știu dacă aici aveți și niște învățăminte pe care le-ați tras pentru viitorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc! Mulțumesc, încercați să, să respectați timpul alocat, fiecare 1 minut 30, pentru că ne presează timpul. Domnul Danielson. Nu Și jumătate. Mulțumesc. Am o întrebare generală pentru toți vorbitorii. De exemplu, dacă ați putea da un sfat general, poate nu specific pentru propriul proiect, ci pentru următorul comisar, pentru a interpreta rețelele tente și pentru a înfăptui toate rețelele în nucleu, care ar fi acel sfat? Și pentru domnul Cox, pentru rețeaua mediterană și scandinavă, pe parcursul acestor rețele sunt niște cooperări regionale care au fost începute mai de mult și acum se finalizează sectorial uh, rețelele. Un exemplu la care mă gândesc e vorba de o rețea locală și regională de la Hamburg până la Oslo pentru uh, desăvârșirea părții nordice a coridorului. Mi se spune că sunt probleme Uh, în relația cu guvernul și apoi la nivelul dialogului dintre guverne. Infrastructura în continuare trenează la frontieră. Sunteți de acord cu asta? Și ce, vreți, ce ați spune să prioritizăm dacă e să facem uh, presiune pe lângă acele guverne pentru soluționarea problemei? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Pauzacas. Gracias, señora presidente. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș vrea mai întâi să felicit pe cei patru reprezentanți pentru aceste prezentări care au fost foarte practice și aș avea și o idee comună. Aceste coridoare sunt cu siguranță infrastructurile care pun la, explică cetățenilor europeni cât de importantă este Europa, pentru că aceasta este o șansă, o oportunitate. Și în loc să avem 27 de teritorii fragmentate, vom avea un spațiu comun. Multe organizații spun că, de fapt, Uh, regiunile care, în care există aceste coridoare, acestea sunt cele afectate și ele vor avea, deci, de câștigat. Spre exemplu, se spune că portocalele acum vor călători mai repede pe acest coridor. Cantabria, spre exemplu, va putea beneficia de o anumită parte pentru a exporta produse în uh, restul Europei. Dar există foarte multe regiuni periferice în Europa. Gândiți-vă la Rioja care, datorită acestor coridoare, cel din Mediterana și Atlanticul de Nord, ar putea să fie mai bine conectate cu restul Europei. Și deci am avea de câștigat. Am avea la dispoziție, indiferent, orice produs peste tot în Europa. Și încă altceva. În ceea ce privește regiunile periferice, dacă acestea au posibilitatea să beneficieze de infrastructuri mai bune, nu numai că își vor uh, îmbunătăți randamentele, exporturile și așa mai departe, ci toți cetățenii vor vedea că sunt cu adevărat europeni și asta este răspunderea noastră. Așa că vă felicit pentru aceste prezentări. Cu toții suntem conștienți de munca formidabilă pe care o faceți pentru aceste coridoare europene. Madame Deparnay pour les... Doamna Deparnay din partea verzilor. Oui, merci. Um, danke für den, uh, für... Mulțumesc pentru accentul plasat uh, pe planul transfrontalier. Este un accent comun pe care îl avem noi toți și, într-adevăr, uh, în centrul atenției noastre trebuie să fie decarbonizare. Eu am o întrebare specifică, mai întâi către doamna Jensen. Pe prezentarea dumneavoastră am văzut mici avioane, multe, și am înghițit în sec ca eurodeputat din partea verzilor. Ne spuneți un pic, vă rog, care este aportul uh, pe care l-ați utilizat pentru fiecare mijloc de transport. Asta arată și efortul dumneavoastră și bugetul, pentru că sigur că avem nevoie de intermodalitate, dar asta înseamnă probabil că trebuie să ne uităm mai mult ce se întâmplă pe șine, chiar dacă este mai greu, pentru că trebuie să existe continuitate la nivelul șinelor. Pare mai simplu la o primă privire, dar nu este neapărat uh, cel mai bun lucru pe termen lung, pentru că intermodalitatea trebuie să fie foarte, foarte bună. Deci un comentariu din partea dumneavoastră. Domnule Wojciechowski, am o întrebare cu privire la căile navigabile interne. E, pentru că avem schimbare climatică, e necesar să se dezvolte lucrurile pe mai departe, în așa fel încât să existe uh, posibilități mai neutre din punctul de vedere al uh, emisiilor de dioxid de carbon. Din cauza secetei, aceste căi sunt afectate. Cum afectează asta munca dumneavoastră? E o orientare nouă sau uh, trebuie să facem ajustări? Și despre Steige, totul este într-adevăr un proiect foarte local, dar uh, e interesată circumscripția mea pentru că prin Stuttgart-Ulm am reușit să obținem o cale rapidă pe șină, dar am avut mari rezerve pentru că nu știam ce se întâmplă cu transportul de bunuri pe șine. Către domnul Cox, o întrebare despre intermodalitate, pentru că părțile interesate um, au structuri diferite în fiecare țară, aparțin unor structuri diferite. Ce faceți cu decarbonizarea? Cum îi aduceți pe oameni la oaltă? Și doamna Vranicova, o, Ranicova, cu privire la raportul uh, cost-beneficiu pentru Lyon-Torino. Care parte din bugetul dumneavoastră s-a dus înspre acest proiect per total? Mulțumesc! Mulțumesc, încercați să vă respectați timpul alocat în așa fel încât să poată interveni și ceilalți colegi. Doamna de Chanteu, aveți cuvânt. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mă adresez doamnei Radicova. Coridorul mediteranean este principala axă est-vest pentru rețeaua europeană de transporturi la sudul Alpilor și ar trebui să reprezinte o legătură multimodală pentru porturile din Mediterana, Mediterana Occidentală înspre centrul Europei și ar trebui să contribuie la transferul modal dinspre șosea pe cale ferată în zone sensibile cum ar fi Alpii și Pirenei. Și nu putem decât să constatăm, și așa a spus și dumneavoastră acum câteva minute, că din păcate nu prea am avansat Numărul crescând de utilizatori pe șosele, înmulțit cu doi de fapt în 30 de ani, a dus la o accelerare a sectorului feroviar, mai ales în Franța. Vă dau un exemplu. Trenul care merge cu marfă, legume proaspete, Perpignan-Rangis, uh, avem acum 25.000 de camioane suplimentare pe șosea cu aceeași marfă. Proiectul era să se reducă numărul de camioane grele pe șosele, însă constatarea este următoarea, exact pe dos. În ciuda milioanelor de euro care au fost, uh, sutelor de milioane de euro care au fost uh, investite. Vă mulțumesc! Cu... Allez, nous passons, Vă mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Riche. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, aș dori să mă adresez celor patru raportori pe care îi salut pentru a întreba dacă au urmărit îndeaproape apariția acestei noi directive a Comisiei Europene, Smart uh, RTNT, care încearcă să reducă și să simplifice formalitățile administrative, uh, costurile, să reducă întârzierile și așa mai departe. După părerea dumneavoastră, vi se pare interesant? Aveți observații de formulat? Și o întrebare către domnul Pat Cox. În ceea ce privește tunelul Brenner, ce se întâmplă cu partea pe teritoriul Germaniei? Declarația recentă a guvernului local referitor la sumele, miliardele care trebuie investite, oare vor fi măsuri astfel să facă în așa fel încât uh, tunelul să fie terminat la timp? Și o ultimă întrebare pentru doamna Radicova. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește accesul francez la tunelul Lyon-Torino, adică nu la lucrarea de inginerie ca atare, ci mă refer la cei 80 de kilometri uh, de dinainte. Mulțumesc! E, monsieur... Mulțumesc, domnule Riche, și acum are cuvântul domnul Liberațchi. Thank you very much, Madam Chair. Maybe two general Mulțumesc am câteva observații generale. În primul rând, s-a spus că fiecare 1% creștere cu 1% la PIB uh, implică mai mult transport. E adevărat, dar nu în totalitate. Fiecare îmbunătățire în transport ne oferă posibilitatea de a crește. Fără transport, nu am avea creștere. În al doilea rând, triada e importantă. Rețelele transeuropene, conectorii și uh, coridoarele. E ceea ce trebuie să repetăm. Și către doamna Jensen sunt prietenul dumneavoastră vechi. Ce părere aveți despre producerea oderului, pentru că a fost un râu lăsat la o parte. Și ce părere aveți despre a avea o reglementare nu doar a acestui râu, dar și posibilitatea de a avea un sistem uh, inteligent de transport uh, aplicat pe de-a lungul acestui coridor, coridorul Anei Elisabeta Jensen este de mare succes. 400 km trec prin circumscripția mea, eu știu cât ești de eficientă și îți mulțumesc. Mulțumim! domnule Liberațchi. Doamna Garcia. Gracias, señora presidenta. Gracias a todos. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc tuturor pentru aceste prezentări. Mai întâi aș dori să-i spun doamnei Radicova că sunt încântată de faptul că s-a inclus legătura feroviară între Saragosa și Lisabona în coridorul acesta prioritar și pentru 2017. 2017. E clar că acest axă are o valoare europeană incontestabilă și uh, face o legătură cu continentul african, dar nu numai, și continentul american. Așa că suntem gata să colaborăm cu dumneavoastră și cu Comisia și cu toți actorii interesați, în așa fel încât să putem avansa în acest proiect, ca acesta să devină o realitate și să, chiar dacă știm de la bun început că va fi o misiune uh, deosebit de dificilă. Acum, pentru a mă adresa celor patru coordonatori, așa cum spunea și colegul meu, ce părere aveți dumneavoastră? Domnul Sechi spunea adineaori cât de important este să studiem felul în care putem integra într-un mod mai eficient și mai eficient Uh, și mai rapid uh, diferite surse de finanțare pentru aceste rețele. Ar trebui să uh, ușurăm uh, furnizarea de informații către diferiți, uh, diferitele organisme care pot mobiliza fonduri, diferiți actori care ar avea potențial în acest sens. După părerea dumneavoastră, cum putem uh, face acest lucru? Și, în final, aș dori să știu cum putem să facem pentru ca negocierile să poată avansa referitor la um, raționalizarea măsurilor uh, care sunt necesare pentru a accelera aceste coridoare. În, uh, uh, Parlamentul a adoptat în mandatul precedent un raport foarte interesant cu elemente extrem de concrete, uh, chiar și ideea de a avea autoritate competentă cu, uh, pe toate aceste proiecte de coridoare. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Bilbao, un minut jumate. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc pentru aceste prezentări. Succint, câteva întrebări către toți coordonatorii. Am uh, ascultat uh, pe restul coordonatorilor pe celelalte proiecte și acum dumneavoastră ați vorbit și despre zonele acestea transfrontaliere. Ce probleme sunt acolo? Ne puteți spune câte zone transfrontaliere au fost rezolvate? Pentru că e vorba de proiecte europene prioritare. Eu vă spun niciuna. Eu vin din partea spaniolă, țara Bascilor, unde avem problema de frontieră cu Franța. Și avem legătura și cu Mediterana și cu Atlanticul. Și asta e o constantă, de fapt, și de drept. Ce părere aveți? Cum putem să facem în așa fel încât să obligăm statele membre să respecte termenele care au fost fixate? S-a prevăzut o revizuire în 2013. Proiectele erau clare. Tribuna- pe Curtea de Conturi a făcut un raport uh, în care a detectat ceea ce spuneam și noi, și anume că statele membre au utilizat prost resursele financiare și până la urmă nu au realizat în mod coerent proiectele și atunci nu suntem deloc conectați și camioanele vor spori pe șosele și vom avea din ce în ce mai multe emisii de CO2, chiar și la frontiere. Acum, după părerea dumneavoastră, în fiecare din aceste coridoare de care sunteți responsabili, se vor respecta termenele? Le vom respecta aceste termene, vor fi finalizate la timp. Vom avea o nouă revizuire. Și credeți că vom fi în măsură să integrăm noi proiecte dacă tot n-am terminat cele pe care le avem deja și care din 1994 le tot discutăm? Ce părere aveți? Cum putem să facem noi ca să vă ajutăm? pentru că, bun, acum trebuie să îndrăznim să spunem că statele membre nu își respectă în mod coerent proiectele și angajamentele. Greta Thunberg a denunțat atitudinea responsabilor politici care nu contribuie suficient la reducerea emisiilor, pentru că noi cu toți avem de suferit în fiecare zi din această cauză. Nu uitați cât de saturate sunt șoselele. Eu ne e frică să circulăm pe aceste șosele. Eu vă rog, în mod public, trebuie să recunoașteți, să îndrăzniți să recunoașteți că avem o problemă în rândul statelor membre. Bău, c'est presque bun. Mulțumesc, doamna Bilbao. Ați reușit aproape, un minut jumate. Aproape. Domnul Fidanța, un minut jumătate, nu mai mult. Mulțumesc foarte mult. O să încercăm foarte pe scurt patru aspecte. Doamna Radicova a, vorbit despre linia Milano-Lyon, uh, o poveste de nesfârșit. Uh, e adevărat, uh, durează de multă vreme și se pare că au apărut niște noi proiecte, niște noi noutăți, așa cum se întâmplă și cu Brenner. Ce se poate face totuși pentru a accelera lucrările atunci când acestea încep? CEF. Acest mecanism uh, funcționează, s-a demonstrat asta. Însă poate ar trebui totuși să se îmbunătățească eficiența pentru a se combina asta cu alte resurse și instrumente, cum ar fi InvestEU, bani care se poate să fie utilizați pe plan uh, local. Domnul Cox, uh, domnul Cecovski, ați vorbit despre carbonanții alternativi. Cunosc bine această temă. Ați vorbit și despre emisiile de sau schimburile de uh, gaze cu efect de seră, cum se poate pune accentul mai mult pe aceste lucruri în contextul lucrurilor la care se desfășoară în cadrul carii, Domnul On Green, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc tuturora pentru prezentările foarte interesante. Cu toții ați menționat uh, eforturile de decarbonizare ale economiei, însă ca să îndeplinim cu adevărat acordul de la Paris, trebuie... Mă scuzați, spune doamna președinte, avem o problemă cu traducerea. Cabina franceză? Merge acum. Vă mulțumesc. Să încep de la început? Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, tuturora pentru prezentările foarte interesante. Cu toții ați menționat uh, importanța și nevoia de decarbonizare. Dar ca să îndeplinim acordul de la Paris, trebuie să decarbonizăm total sistemul de transporturi din Uniunea Europeană. Și atunci, în experiența dumneavoastră, vă întreb care ar fi principalele obstacole în calea acestor uh, deziderate. Mulțumesc! A fost foarte clar și la obiect, domnul Etienne, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Am o întrebare pe scurt către domnul Pat Cox. Eu sunt liberal uh, din partea Germaniei și mi-ar place în această calitate ca proiectul Brenner să vadă lumina zilei în sfârșit. Pentru că e vorba, de fapt, despre un alt proiect, un proiect care leagă Scandinavia de Germania de Nord. Dar problema cu Brenner este că uh, lucrurile nu merg la fel de repede și procedurile sunt diferite de ceea ce se petrece, de exemplu, în Germania față de celelalte țări. Ce se poate face pentru ca lucrurile să meargă mai bine în aceste proiecte? Mulțumesc. Urmează doamna Rodriguez. Mi felicitați. Mulțumesc, doamna președinte, și din partea mea felicitări pentru co- coordonator și pentru prezentări. Aș avea câteva întrebări de, mai degrabă generale și o întrebare specifică pentru coridorul Mediteranei. În general, prima întrebare e următoarea. Proiectul aceasta, calea mătăsii, cum anume ar putea să aibă o influență asupra coridoarelor noastre și cum se va face uh, legătura cu această cale mătăsii. În al doilea rând, ne-ați prezentat cifre. 3 miliarde de euro, costul Mediterane- uh, coridorului Mediteranei. Tunelul din spre Germania, spre Danemarca, e vorba de uh, 7 uh, miliarde de euro. Și mă întreb, oare nu cumva am avea un riscul să ne regăsim cu coridoarele mâna întâi și la mâna a doua? și care să fie realizate cu întârzieri uh, foarte mari, tocmai pentru uh, a reduce costurile. Eventual, dacă am putea să investim, eventual să avem niște platforme în așa fel încât să fie respectate toate cerințele pentru aceste coridoare. Și spun asta pentru că în cazul coridorului mediteranean, cei care se ocupă de siguranța pe calea ferată au demonstrat că legătura e corectă. Pot fi certificate, omologate aceste legături în așa fel încât să putem acoperi acele do- acei 20 de kilometri. Dar, până la urmă, nu s-a realizat acest lucru. Și atunci mă întreb, doamna coordonator, Mă întreb, aveți dovezi suficiente, argumente suficiente în așa fel încât să putem promova inovația? și cum vom face atunci când aceste coridoare vor fi în măsură, când anume aceste coridoare vor fi în măsură să funcționeze corect. Thank you. Allez-y. Da, da, nu era pe listă, dar vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Am o întrebare scurt către doamna Jensen. În rezoluția din 2016 privitoare la îmbunătățirea conectivității infrastructurilor de transport în Europa Centrală și de Est, Parlamentul a subliniat importanța portului Rijeka în Croația în cadrul uh, fluxului portuar uh, european și a spus că e important ca acest port să se lege, acest port, mă scuzați, să fie legat de coridorul uh, până la Baltica. Asta înseamnă conectarea porturilor din Bal- Marea Baltică cu cele din Marea Adriatică, trecând prin uh, atâtea țări. În acest sens, când se va efectua corecția necesară la TNT? Când va lua Comisia în considerare recomandările parlament Parlamentului, astfel încât portul Rieca să aibă același uh, statut ca și alte uh, porturi, cum ar fi Veneția, Trieste, Ravenna, deci din Adriatica de Nord, care fac parte din două coridoare uh, europene, pe când Rieca nu se conectează decât la un singur coridor, Baltica-Adriatica. Mulțumesc foarte mult pentru ce ne transmiteți. Acum, doamna Tără, un minut. De... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-l scuz pe Giuseppe Milazzo, care n-a putut veni astăzi, dar care dorește să adreseze o întrebare și, prin urmare, acum voi vorbi în engleză, pentru că, din păcate, italiană nu știu. Um, prin politicile TNT, Uniunea Europeană dorește uh, un sistem și infrastructuri uh, bune pentru Uniunea Europeană însă zonele periferice continuă să fie lăsate pe din afară. Multe regiuni, cum ar fi cele din Italia de Sud, sunt uh, într-o stare de înapoiere structurală. Lipsa de conectivitate afectează economia locală și incluziunea care ar trebui să domnească în cadrul politicilor TNT. Noile propuneri oare vor aduce o îmbunătățire în acest sens și dacă puteți să ne dați detalii. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Doamna Novak, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. De două ori ați menționit, menționat că două coridoare trec prin Slovenia pe la Copăr. Noi suntem o țară de tranzit, de, de la est la vest, într-adevăr. Avem uh, autostrăzi foarte bune dar acum ne trezim că avem prea multe camioane pe drumurile noastre. Avem nevoie de mai multe, uh, mai multe trenuri, mai multe coridoare feroviare. Din păcate, în Slovenia, însă, lucrurile nu se, nu se mișcă prea repede în acest sens. Vreau să vă întreb dacă vi se pare că se fac suficiente eforturi de accelerare a situației în momentul în care uh, observați activitatea guvernului sloven în acest sens. Și apoi, nevoie, eh, finanțele respective necesare vor fi ele disponibile în următorul cadru bugetal, bugetar? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Napoli și, Napole și Salerno fac parte din provincia Campania, din Italia de Sud. În eh, Napoli avem foarte multe, mulți eh, pasageri portuari și aeroportuari și facem parte din uh, coridorul uh, mediteranean. Însă în Salerno, din păcate, la numai 150 de kilometri, kilometri uh, Salerno nu este recunoscut decât portul cu interes strategic și nu aeroportul respectiv. Vreau să-l întreb pe domnul Cox dacă nu cumva e nevoie de un port suplimentar necesar în această ecuație, pentru că este foarte clar că Napoli este extrem de solicitat ca și port. Și în contextul coridoarelor europene n-ar trebui cumva să includem cumva Salerno, port și aeroport în mod strategic, inclusiv pe plan uh, național. Bineînțeles că e nevoie de mai multe finanțări, însă care ar putea să fie evoluția unui coridor uh, Scandinavia-Mediterana, tot așa, pe plan structural și strategic. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări numeroase. Am și eu două întrebări la rândul meu. De ce nu? Am o problemă pentru că ni se spune că aceste coridoare servesc la fluidizarea uh, mișcărilor în Europa, astfel încât uh, să ne putem mișca cu adevărat dintr-un punct într-altul în Europa, dintr-o capitală într-alta. Eu vreau să vă întreb, chiar vorbiți între dumneavoastră, coordonatorii, lucrați împreună și nu cumva ne lipsește un coordonator al coordonatorilor? Cum se poate? Poate ca în 2019 să nu pot să mă duc de la Paris la Berlin uh, mai musai cu avionul și fără să am tren de noapte și mă uit către Germania, pentru că m-am uitat peste statistici. Din ce în ce mai mulți uh, oameni își doresc să meargă cu trenul. Cu trenul de noapte, mai cu seamă, să descopere Europa astfel. Și e o problemă. Văd că nu pot, nu pot să mă duc de la Paris la Berlin cu trenul de noapte. Este imposibil. Deci este o mare problemă aceasta. De asemenea, o problemă îmi pune și situația climatică, dar și banii bugetul. E o problemă aceasta. Când te uiți pe o hartă, ar trebui să poți să mergi oriunde în Europa, ca și cetățean, împrumutând un mijloc de transport cât se poate de puțin uh, poluant. Ar fi excelent cu trenul, bineînțeles. Și atunci mă întreb, nu cumva aveți nevoie ca cineva să vă coordoneze pe dumneavoastră și care să-i tragă de braț pe șefii de stat și de guvern Uh, și pe miniștri de resort pentru ca ei să poată să facă ceva în acest sens. A doua întrebare, și asta nu vă va surprinde, pentru cei care mă cunoașteți, mare problema este cu linia Torino-Lyon. Cum stăm? Este întrebarea mea. Care sunt finanțările europene destinate acestei linii feroviare Torino-Lyon? și cât s-a cheltuit deja din această sumă. De ce? Pentru că atunci când construiești un tunel, să știți că m-am uitat peste studiile acestea, și, am, uh, și știu care sunt pozițiile celor pro și contra, se spune că se vor uh, termina lucrările în 2032. Ne aflăm în 2019. Mie îmi place foarte mult uh, transportul de marfă, însă așteptăm până în 2032? Nu știu și atunci nu cumva uh, cor, uh, coridoarele nu cumva au nevoie de o adevărată revoluție. Nu cumva dumneavoastră ar trebui să fiți primii care să spuneți că atât marfa cât și pasagerii ar trebui gândite altfel și să colucrați așa cum se cuvine. Și ultima întrebare acum. Mă refer la ce a spus și domnul Riche ați fost cumva implicați uh, în munca uh, activităților de la Comisie Smart TNT, uh, care este în pregătire la Comisia Executivă. Sunteți implicați, da sau nu? Îmi pare rău, nu aveți mult dispoziție. Fiecare are totuși 4 minute pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Îmi pare rău. Commencez par vous, monsieur Pacox. On fait le sens inverse, c'est bien, non? Acum haideți să o luăm invers. De ce nu? Da, mulțumesc foarte mult. Sunt foarte multe întrebări, deci o să spicuiesc din ele ca să poată să răspundă și colegii la altele. O să încep cu acele obstacole birocratice specifice, dacă există ele. Da, sunt numeroase, bineînțeles. Exemplu, este foarte greu pe coridorul meu de-a lungul uh, regiunilor de graniță, mă refer la Brenner, să avem o taxă de drum unitară pentru toată lumea. Și, bineînțeles, că ne-ar face ca și Parlamentul să ne sprijine spre astfel de armonizare. Al doilea exemplu. În Austria nu prea se impozitează transportul de marfă camioane cu diesel. Foarte puțin. Nu prea sunt accize acolo. Și bineînțeles că asta se reflectă în momentul în care se aprovizionează cu carbonat care, um, camioanele respective în Austria și apoi ies din tunel. E nevoie de, bineînțeles, de mai multe investiții. Am nevoie de mai multe terminale de aprovizionare de asemenea și de posibilități ca camioanele să fie transferate pe trenuri uh, în mod uh, competitiv din punct de vedere al costurilor. Asta nu avem, lista este foarte lungă în ce privește acele milestones, acele lucruri deja uh, realizate. Am avut deja 230 de kilometri de tunel uh, realizate, ceea ce nu este deloc puțin. Urmează apoi să-l și dotăm cu um, instalațiile necesare. Sistemele de semnalizare Acestea sunt diferite, unul în Italia, unul în Austria, unul în interiorul tunelului, unul în Elveția. Ne trebuie un sistem unic. Trebuie să avem o vedere sau o viziune sing- uh, unitară europeană și la acest capitol al semnalizărilor uh, feroviare. Aș mai spune ceva. Ar trebui ca la fiecare proiect să avem o directivă de implementare. Așa ar trebui să procedăm pe plan european. E nevoie de uh, obligații de raportare, de rezultate concrete la fiecare etapă, de darea de socoteală și așa mai departe. Oricare mare proiect ar trebui să aibă astfel de lucruri. Și, în general, decarbonizarea. Ea a apărut în multe întrebări. Eu aș da un... Uh, Uh, mesaj uh, comisiei următoare. Schimbările trebuie să fie dramatice, îndrăznețe. Schimbările treptate nu sunt suficiente. Trebuie ceva cu adevărat uh, schimb, mm, revoluționar. Și aici trebuie să îți urmezi instinctul și dorința de a face aceste schimbări. Se tot vorbește despre vehiculele electrice ele au mare potențial. Cu cât vom avea această trecere, cu atât va fi nevoie de electricitate, dar din regenerabile. Și atunci, bineînțeles că se va reduce nevoia și de uh, cărbune și în Germania, de pildă, de recurs la energia atomică. Asta înseamnă transformare uh, enormă de paradigmă. paradigmă. Bineînțeles că nu putem să facem revoluție în transporturi fără să ne gândim la energie și, în sfârșit, și la uh, partea digitală. Aici trebuie să fie investiți bani și inteligență și energie și mă aștept ca noul comisar să împace toate aceste lucruri și să le contopească și numai așa putem să avem o schimbare cu adevărat uh, reală de care avem nevoie. Uh, un exemplu, săptămâna trecută am petrecut mai multe zile la Stockholm. Acolo am ascultat pe cei de la coordonarea traficului și circulației în această, în această capitală. E vorba de trotinetele electrice, printre altele. Am văzut exemple deosebite în această capitală. Acolo nu s-a reglementat efectiv ci au spus pur și simplu că ai un, uh, un aparat care controlează digital uh, viteza maximă, nu mai mult de 6 km pe oră pentru aceste trotinete electrice și multe alte inovații. Aceste lucruri sunt cu adevărat inteligențe, inteligente. Așa trebuie să procedăm dacă vrem cu adevărat să fim inteligenți. Mulțumesc foarte mult, domnule Pat Cox. Doamna Radicova, aveți 4 minute. Mulțumesc! Mulțumesc pentru ce ne-ați spus, pentru interes, pentru tot. O să încerc să răspund la întrebări și în primul la cea care se referă la ce am recomandat noului comisar european de resort. Guvernele pot să recurgă la o serie de reglementări care să promoveze ideea ca societățile să fie din ce în ce mai ecologice, ca să zic așa. Așadar, dacă dorim să avem mai puține emisii și să avem cu adevărat o decarbonizare, dacă avem o Europa cu adevărat verde, trebuie să vedem cum să sprijinim cu adevărat transportul feroviar în concurență fiind acesta cu transportul rutier. Așadar, cu alte cuvinte, dacă comparăm uh, prețul, viteza și impactul uh, de mediu, se câștigă acolo unde viteza este, compati este compatibilă Uh, prețul este mai mic și mediul este protejat. Așa se fac calculele. Eu cred că sunt lucruri care pot fi discutate și Comisia Executivă va discuta cu guvernele naționale în sensul de a schimba prioritatea pusă astăzi pe uh, autostrăzi, punctul lor forte fiind, bineînțeles, uh, viteza și nu prețul, și cum să avem mai multe autostrăzi, dar de tip modal, să fim mai competitivi și deci mai uh, uh, mai uh, adaptați situației pentru că este foarte clar că dacă te uiți la viteză, la preț și la impactul asupra mediului, nu stăm așa cum am trebuit să stăm. Deci este foarte clar. În al doilea rând, să motivăm uh, pozitiv uh, autoritățile naționale pentru a face mai multe în legătură cu aceste conexiuni uh, pe coridoare. Pentru că e vorba aici nu numai de competență, ci și de finanțări. 50% din cofinanțări vin din bani europeni, însă, bineînțeles, restul vine și se află sub răspunderea guvernelor naționale. Deci dacă acestea nu contribuie și nu fac eforturi, atunci e imposibil, imposibil să construiești coridorul respectiv. Aceasta este realitatea. Ați vorbit de multe eh, exemple concrete de conectarea unor eh, regiuni, cum ar fi cele din sudul Italiei, conectarea lor la coridoare. Aceasta însă este răspunderea guvernelor naționale. Mă scuzați. So this is not the task and aim of corridor. Nu aceasta trebuie să fie și nu este menirea coridorului. Însă ce putem să facem și asta se întâmplă și cu Franța și în alte țări, este să sprijinim uh, accesul uh, anumitor drumuri la aceste coridoare. Intrarea pe aceste coridoare să fie facilitată. Asta putem să facem. Nu există, teoretic, nicio problemă ca să se folosească bani europeni pentru a construi, construi drumuri de acces încet, încet către coridor și cred că asta se poate face, pentru că este logic. Deci dacă Franța își pune întrebarea în legătură cu folosirea coridoarelor sau dacă alte eh, țări își pun această întrebare, aș spune că totul depinde de drumurile de acces. Însă, bineînțeles, politica trebuie să o faci. Și, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, înțeleg, doamnă președinte, atitudinea dumneavoastră. Sunt mulți care critică uh, tunelul uh, Torino-Lyon și alții care îl sprijină din potrivă. Noi nu suntem în această poziție. De un an de zile am studiat și eu acest dosar. Știu argumentele pro și contra și aș repeta un lucru foarte important. Guvernele țărilor, lor le aparține decizia în ultima instanță în Franța, în Italia, bineînțeles, și nivelul parlamentar în ambele țări este important. A existat și un acord de la Consiliul European Așadar, eu ca coordonator european nu am dreptul să contest această decizie luată la nivel uh, guvernamental reprezentativ. Nu pot să fac acest lucru. Așadar, poziția mea este următoarea. Trebuie să îndeplinesc aceste, sau să iau aceste decizii cât mai bine posibil. Și proiectele care au fost uh, acceptate și acestea să meargă înainte, iar banii să fie cheltuiți în consecință. Mm, și apoi ați vorbit despre câți bani merg în total de la buget uh, la coridorul mediteran, care ar fi proporția. Nu una, am un astfel de răspuns. Mă întrebați din total din bugetul planificat total, 1,6 miliarde, după cum știți. Avem mai multe perioade bugetare pe diferitele coridoare și deci sumele sunt diferite. Însă vreau să subliniez Cine știe? Am fost prim-ministru în timpul ultimei crize, 2008-2010. Lucrurile s-au schimbat peste noapte atunci. Așadar, nu pot să dau un, răspu- un răspuns, să-mi asum răspunderea legătură cu, cu felul în care va arăta bugetul. Dumneavoastră veți hotărâ cum va arăta bugetul. Și Consiliul European va hotărâ bugetul. Plus, dacă ne îndreptăm iarăși către o criză economică, sper nu la fel de gravă. Oricum vom discuta din nou și vom relua situația coridoarelor, așa cum s-a întâmplat și în 2008-2010, când situația la un moment dat s-a schimbat foarte mult. Mulțumesc! Merci beaucoup pour vos réponses. Euh, Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Da, să răspund și eu în primul rând ce privește rinul. Știm bine care sunt uh, problemele întâminate pe rin, mai ales seceta. Și știm că avem uh, un plan uh, federal de transporturi care are un capitol dedicat uh, Rinului. E vorba aici de Rinul uh, de mijloc, Cheltuielile preconizate sunt mari, deoarece avem niște probleme structurale. Ați mai pus un alt, o altă întrebare legată de Stuttgart-Ulm, care este pe alt coridor, care vizează Rinul, dar care nu uh, aparține coridorului meu. Doamna respectivă va veni altă dată. Pentru combustibile alternativi avem un proiect special finanțat în care finanțăm și alte inițiative similare. Mulți au spus întrebări legate de partea economică, de beneficiile economice în contextul uh, finanțării infrastructurilor. E foarte greu să arăți rezultate concrete pozitive în acest uh, sector. Nu poți să anticipezi și să arăți oamenilor cum va arăta la sfârșit investiția ta. Trebuie să aștepți să se termine proiectul respectiv, șantierul, ca să poți să-l vezi. Și dacă nu termini, să zicem, rețeaua atente, nu o desăvârșești, așa cum am zis că facem până în 2030, se va pierde 1,6% din uh, PIB. Bine, suma poate fi contestată, depinde de ipotezele propuse de economiști, dar iată, aceasta este o posibilitate de abordare a discuției. În ceea ce privește partea bancară, doamna Garcia, ați pus întrebarea legată de atragerea capitalelor uh, private. Nu e simplu, pentru că avem nevoie de un Uh, flux de venituri, uh, proiectul trebuie să fie unul totuși uh, rentabil, trebuie ca infrastructura să poată să fie monetizată și așa mai departe. Dar ce se întâmplă atunci când infrastructura este considerată un bun public? De, mm, nu poți să faci pur și simplu autostradă privată. Și atunci se emit acele obligațiuni, project bonds. Așa am procedat în situații similare. pentru dumneavoastră ca eurodeputați, întrebarea este cum să se echilibreze diferitele moduri de transport existente, pentru că dacă vrei să, me- să treci de la transportul rutier uh, către cel feroviar, ai nevoie de un model viabil. S-a pus deseori această întrebare. Se parametrează cumva situația, așa cum au făcut elvețienii, astfel încât, pur și simplu, transportul pe, cu trenul să fie uh, mai ieftin, iar cel cu, pe drum rutier să fie mai ieftin, să devină mai, scuzați, mai scump. Pur și simplu, aceasta este o metodă pentru a internaliza externalitățile negative. Asta poate fi făcut pe plan european, dar mai cu seamă pe plan național. În caz contrar, nu prea sunt speranțe. Apoi s-a mai pus o întrebare în sensul că de ce nu ne ocupăm așa cum trebuie de regiunile periferice sau cele mai îndepărtate? Pentru că avem totuși un nucleu, core, uh, pentru că ne preocupăm de asta, de acest nucleu sau centru, pentru că um, știm că el ne va aduce cele mai multe beneficii, dar asta nu înseamnă că ne, nu ne ocupăm și de celelalte regiuni. Nu. Noi calculăm, bineînțeles, uh, beneficiile aduse. Avem uh, anumite, eh, anumiți indicatori de performanță ale acestor eh, inițiative centrale de nucleu. Ne gândim că dacă în centrul coridorului se resim niște efecte pozitive, ele se vor reverbera până la capătul acestea, deci în zonele periferice. Și ne gândim că dacă, bineînțeles, la un moment dat în acest coridor eliminăm blocajele și congestiunea în trafic, se va resimți asta și în celelalte zone ale coridorului. M-ați întrebat dacă vorbim într-adevăr între noi, coordonatorii? A întrebat doamna președintă. Să știți că da, deseori și deseori chiar avem uh, discuții interesante cu cei de la DGMUV și se fac propuneri constructive. Domnul Danielson uh, ne întreabă ce întrebare sau ce lucruri trebuie spus următorului comisar. Uh, să fie mai vizibil să se ceară mai mulți bani, să existe mai multe condiționalități uh, asupra guvernelor și, în sfârșit, uh, acum un adevărat proverb, dacă vrei să te dezvolți, dezvoltă-ți infra infrastructurile. <laughs> Mulțumesc foarte mult! Și acum, ultima vorbitoare, vă rog frumos. Madam Chairman, um, Well, Doamnă președinte, vreau să abordez doar trei subiecte. Mai întâi mă leg de întrebarea domnului Danielson, ce se spunem comisarului, comisarei, să ne axăm pe obținerea banilor, pentru că avem nevoie de toată finanțarea necesară ca să terminăm uh, proiectele până în 2030 și în funcție de ce primim, trebuie să fim foarte buni și să extindem aceste fonduri, pentru că nu faci uh, ecologizare transportului, nu faci uh, transferul uh, de pe căi, de pe șosele pe căile ferate fără a avea finanțarea necesară. Și apoi, sigur că e vorba și de TNT-urile inteligente. Am zărit mult interes în statele membre și am văzut că putem ajuta la eficiență, putem ajuta la crearea de noi proiecte, dar cu mai puțină birocrație. Pentru asta e nevoie de mai puțină birocrație în plan transfrontalier. Este deosebit de important. Mai mulți m-au întrebat despre, despre extinderea coridoarelor. De ce Oderul nu este partea coridorului. Domnul uh, Figo m-a întrebat despre Croația. Da, și Suedia mă întreabă de ce să nu includem și Suedia cu porturile sale care fac uh, conexiunea pe coridorul Baltic și Adriatic. E interesant acest concept. Arată că este interes uh, de participare. Și cred că este un lucru care trebuie să fie menționat la revizuirea TNT, care se stipulează a fi în 2023, dar eu cred că Comisia o va devansa, ceea ce este foarte inteligent cu perspectiva financiară care începe în 2021. Haideți deci să vedem și sper să îi însoțiți pe cei de la comisie ca să facem o evaluare mai rapidă și să vedem cum uh, vor uh, evolua tenteurile pe viitor. Mai ales în ceea ce privește noile state membre, uh, mi se pare că ele au intrat direct în niște proiecte la care au trebuit să spună da, dar poate că sunt subiecte care trebuie să fie menționate pe parcurs și trebuie să le dăm ascultare. Ultimul lucru pe care îl menționez se referă la ecologizare. S-a vorbit despre asta căci pe slide-ul meu au fost numeroase aeroporturi, ele există, da, și eficiența aeroporturilor poate fi îmbunătățită în sensul că dacă ai conexiuni mai bune, nu construiești mai multe aeroporturi, ci le utilizezi pe cele care există deja. Dar pentru asta trebuie să te asiguri că transportul feroviar este eficient. Pe coridorul meu sunt două țări care fac multe. Republica Cehă are o rețea feroviară pe care se circulă ieftin și eficient. Oamenii chiar folosesc trenul în loc să folosească mașina. Văd că și Austria e foarte focusată pe promovarea transportului feroviar. Avem nevoie de acest accent pus pe tren de către statele membre și apoi, cum a spus Pat Cox, mașinile electrice, ecologizarea transportului auto utilizarea sistemelor inteligente de transport, toate acestea au uh, potențial enorm pentru ecologizare, discutând despre mașini. Și va fi, bineînțeles, o chestiune prioritară în următorii ani. Mulțumesc! Alors, vous avez besoin beaucoup d'argent, mais euh, si vous nous Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Aveți nevoie de foarte mulți bani, dar dacă nu ne spuneți la ce o să servească acești bani, o să fie puțin complicat. Vă spun asta pe șleau vorbiți despre obiective. Avem nevoie de obiective, dar ele au fost de două ori menționate de președinta Comisiei Europene. Avem un obiectiv, în primul rând, de reducere cu minus 55% a emisiilor de dioxid de carbon, minus 55% reducerea de emisii până în 2030, deci până mâine, practic, Asta înseamnă o transformare extraordinară, acești minus 55%. Este absolut enorm. Pentru proiectele care sunt prea poluante, nu. Se poate, trebuie să se spună nu. Trebuie alternative. Eu aș dori ca adevăratele proiecte să intre în vizor, să intre în atenție, pe obiective propuse, adoptate în comun și cred că la transport aici toată lumea are de câștigat. Pentru că atunci când faci infrastructurii, uh, peste 10-15 ani o să dăm socoteală cât privește aceste infrastructuri și vom vedea și cum vor arăta astea. Bineînțeles că nu înseamnă că suntem împotriva progresului. Este foarte clar că lucrurile trebuie să se schimbe. Al doilea lucru foarte important, după părerea mea, este următorul. Bine, s-au pus întrebări, n-ați răspuns la toate. De exemplu, uh, Smart RTE, nu știm poziția dumneavoastră, apoi domnul Flegon a spus ceva, numai ce, uh, și nu a primit satisfacție. Mi-ar place ca să avem răspunsuri uh, în scris, eventual. Apoi să ne propunem obiective. 5 ani sunt necesari pentru a conecta toate statele membre. De ce? Pentru, oamenii, pentru că oamenii au nevoie de mobilitate. Și dacă este să avem această fluidizare a situației, trebuie acționat acum, nu peste 10 ani și așa mai departe. În acest moment trebuie să ai o viziune de perspectivă și să lansez proiectele care să impună, dar ați spus, proiecte de dimensiuni umane, uh, de proximitate, locale, orientate spre teritoriul respectiv. Cred că aceasta este cheia succesului pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult, prezentările au mers repede, timpul trece și am încheiat. Sper că vom avea ocazia să ne revedem cât de curând. Acum, dacă mai sunt întrebări la care n-ați primit răspuns, le puteți trimite direct coordonatorilor noștri. Mulțumesc acestora pentru prezență și ne vedem cât de curând. Noi continuăm ședința. S'il vous plaît, chers collègues. En ce début... Dragi colegi, în această, la acest început de mandat legislativ am invitat Comisia să vină să ne prezinte așa în general ceea ce va face în materie de acorduri internaționale pe uh, aviație și să ne spună care sunt obiectivele. Și după cum știți, există diferite acorduri în materie de aviație. Unele se referă la serviciile între UE și state terțe, în timp ce altele se referă la dimensiunea securității, siguranței aviatice ci având în vedere intrarea în vigoare a, parlament, a, a tratatului de la Lisabona, competențele Parlamentului au fost uh, uh, accentuate pentru că acum Comisia are obligația legală să țină Parlamentul la curent de-a lungul negocierilor între Uniunea Europeană și țări terțe, în așa fel încât acest acord, aceste acorduri să poată intra în vigoare până la aprobarea uh, dată de Parlament. Toate informațiile referitoare la negocieri sunt uh, confidențiale, deci un număr limitat de persoane au acces la aceste informații. Dar s-a convenit împreună cu Comisia faptul că, în mod excepțional, astăzi această ședință să fie publică, să poată participa un maxim de persoane și astfel Comisia să fie în măsură să răspundă mai mult sau mai puțin public la o anumite întrebări. Așa că vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Domnul Hermejo Acosta. Sună așa cam pe spaniolă sau pe lângă? Oricum, vă dau posibilitatea să interveniți timp de 15 minute. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, bună ziua tuturor. Astăzi, foarte pe scurt, am să vă fac un rezumat a ceea ce facem noi în materie de aviație externă. Și pentru a face acest lucru am pregătit o scurtă prezentare. Am să încep încă de la bun început și să vă spun că, evident, de-a lungul procesului de negociere, Parlamentul este pe deplin informat și știe, are acces la informații, la diferitele documente și apreciem posibilitatea de a fi prezenți astăzi pentru a vă prezenta aceste informații și pentru a să răspundem și la întrebări. În materie de acorduri aviatice, avem două blocuri majore. Unul se referă la acordurile aviatice cuprinzătoare în care Uniunea Europeană negociază drepturi aviatice, posibilitatea pentru companii aeriene europene de a zbura în țări terțe. Dar avem și acorduri care nu numai că acoperă aceste drepturi de călătorie, ci și reprezintă parteneriate. Avem acorduri care cuprind și securitatea, siguranța și alte chestiuni. Și acestea sunt acorduri aviatice care înlocuiesc acordurile în vigoare pe care le au deocamdată statele membre, pentru că, după cum știți, statele membre și în momentul de față negociază acorduri aviatice cu uh, țări terțe. Și doar atunci când Uniunea Europeană primește mandat pentru a negocia un acord la nivel UE, se poate face acest lucru. Însă e nevoie de unanimitate, e nevoie de toate statele membre care să fie de acord. Și în acest sens putem spune că până în prezent avem deja 9 acorduri aviatice europene și negociem încă alte 8. Și am să vi le prezint. Și mai avem încă un alt set de acorduri, poate un pic mai greu de înțeles, e vorba de acordurile orizontale acestea ă, ne permit să ne asigurăm că acordurile bilaterale care există între statele membre și țările terțe respectă pe deplin legislația europeană, pentru că Poate știți deja, acordurile aviatice pe care le au acum statele membre, în principiu sunt redactate în așa fel încât doar companiile din acele state membre să aibă, poată beneficia de acele acorduri. Spre exemplu, un acord Spania-Brazilia, doar companiile spaniole pot uh, beneficia, dar asta e ilegal. A existat o decizie a curții în acest sens și uh, trebuie să aliniem pe legislația europeană. Sunt două modalități. Mai întâi, statele membre, ele sunt cele care renegociază acordurile acestea cu țările terțe sau Comisia, în numele acelor 28 de state membre, negociază acele acorduri orizontale și la calup amendăm, amendăm, modificăm toate celelalte acorduri și le aliniem pe legislația europeană. Deci avem aceste acorduri orizontale și acorduri cuprinzătoare. Acum, dacă să ne uităm la acordurile cuprinzătoare, aici vedeți pe hartă acele acorduri care există deja, care au fost deja semnate și sunt aplicate. Cu Canada, cu SUA, cu Israel, cu Iordania, cu Maroc, cu Moldova, cu Balcanii de Vest. E vorba de acorduri pe care deja le aplicăm în ziua de astăzi. Mai avem un număr de acorduri care au fost încheiate ca și negocieri, dar încă nu au fost semnate. Și negocierile sunt încheiate, însă nu au fost semnate, ratificate și deci încă nu se pot aplica. Armenia, Qatar, Tunisia și Ucraina. De ce încă nu le-am semnat? Trebuie să știți că avem o problemă în ceea ce privește definirea teritoriului european, respectiv aeroportul din uh, Gibraltar. Și deocamdată lucrurile sunt blocate. Noi sperăm să se debloce cât de curând, așa că până în prezent aceste acorduri nu se aplică încă, deși negocierile s-au finalizat. Și mai avem și negocieri în curs. Și am să revin la ele. Aici spre informare aveți datele, știți exact când acestea au fost semnate și în partea de jos puteți vedea că cu Armenia, Ucraina, Tunisia și Qatar s-au încheiat negocierile, s-au finalizat, dar, după cum spuneam, încă nu au fost uh, semnate și deci ratificate și încă nu se aplică. Și avem negocieri în curs cu anumite țări. Țările ASEAN, sud-estul Asiei, țările din sud-estul Asiei, Vietnam, Thailanda, Indonezia, Malaezia, Filipine și așa mai departe. E vorba de o regiune, e un acord între regiuni majore, foarte important. Și aproape că am încheiat negocierile. Uh, ultima rundă, în noiembrie, aproape că am finalizat, dar a mai fost o schimbare în uh, rândul st- uh, statelor ASEAN Malaezia și-au cerut timp suplimentar să mai examineze acordul și aceste consultări interne pentru această țară, uite că durează mai mult decât prevăzut și tocmai de aceea negocierile oficial nu s-au încheiat. Dar noi, din nou, avem speranța că vom reuși să facem asta cât de curând. Și mai avem negocieri în curt și cu Azerbaijan. A fost un progres destul de lent, totuși, pentru că a fost greu uh, să ajungem la un acord pe puncte importante. Mai avem o rundă de negociere în toamnă, așa a fost fixat și atunci vrem să finalizăm negocierile până la sfârșitul anului. Cu Turcia. Avem un mandat de negociere cu Turcia, am avut mai multe runde, dar probabil, după cum știți, în luna iulie Consiliul a, decida, a hotărât să, su, de, să suspende aceste negocieri, având în vedere situația din Turcia. Consiliul a luat o decizie și anume a cerut comisiei să uh, înceteze, să suspende aceste negocieri. Și ultimele negocieri în curs cu Oman. Am început la, început, la, la anul acesta, încă de la începutul anului, aceste negocieri se derulează foarte bine. Faptul că noi am încheiat deja un acord cu Qatarul ne ușurăm munca aici. Am avut mai multe runde și vom avea încă o rundă în noiembrie și uh, s-a înregistrat foarte bun progres, mult progres în aceste negocieri. Vreau să profit de ocazie ca să vă spun care sunt beneficiile acestor acorduri uh, comparativ cu acorduri bilaterale. Și asta am văzut-o după aplicarea diferitelor acorduri. Un număr sporit de pasageri, uh, cu noi conectări, legături între orașe care până atunci nu erau conectate, acum sunt conectate și o scădere a prețului biletelor. Și asta e valabil, spre exemplu, cu SUA, mult numărul de pasageri a crescut cu 20%. Vorbim aici de două piețe care sunt uh, foarte mature, poate nu e comparabil cu ce se întâmplă pe alte piețe. Au crescut conectările, legăturile între orașe, acestea acum sunt conectate și am avut o scădere de 27% în medie pe prețul biletului. Acum, Balcanii de Vest e ceva asemănător. Creștere foarte mare și conectări, legături suplimentare Uh, peste 125 de țări suplimentare au fost astfel conectate. Situația e asemănătoare și în cazul Marocului. Numărul de pasageri a crescut, de a crescut, o creștere de asemenea, o scădere a prețului uh, biletelor și în mod asemănător și cu Israel, cam aceeași poveste, putem spune că acordurile europene aduc uh, beneficii substanțiale pentru toate părțile implicate. Acum, pe de altă parte, și ceva foarte important pentru Parlament, procesele de ratificare durează, pentru că e vorba de acorduri mixte. Mixta asta înseamnă că Uniunea Europeană și statele sale membre sunt cele care negociază. Deci ratificarea înseamnă că 28 de state membre, parlamente naționale, trebuie să ratifice acordul și abia după aceea Uniunea Europeană face asta după avizul conform din partea Parlamentului. Și sunt multe acorduri Ehm, cu Balcanii de Vest a fost semnată în 2006 și a intrat în vigoare abia în 2017. Asemănător, Maroc, semnat în 2006, a intrat în vigoare de-abia în 2018. Canada, din nou, la fel. Deci aici avem o problemă. Adică noi în mod constant încurajăm statele membre să grăbească un pic procesele de ratificare, pentru că durează mult. Also, parlament. Deci, uneori Parlamentul e poate surprins, fiindcă îi se cere consimțământul pe acorduri semnate cu ani în urmă. Motivul este însă că trebuie să așteptăm ca statele membre să facă toate ratificările înainte ca Uniunea Europeană să-și facă ea treaba ei. Deci aceasta este partea cu acordurile comprehensive. Celălalt mare calup uh, e reprezentat de acordurile orizontale care vor uh, alinea legislației europene acordurile pe care le-au semnat statele membre. E uneori greu, pentru că terțele state uneori refuză să recunoască desemnarea UEM, uh, desemnările făcute de UE. Uneori am avut însă succes, fiindcă 120 de țări din lume au acceptat uh, desemnările UE și ori s-au creat acorduri orizontale, vreo 50 avem, ori statele membre au amendat acordurile în așa fel încât să le alinieze legislației europene. Recent am semnat acorduri cu China, o mare țară care nu recunoscuse acest proiect, apoi cu Corea de Sud în octombrie trecut. Ne așteptăm să semnăm în curând uh, um, totul și mai avem negocierile cu Japonia. În slide vedeți că în continuare mai avem Rusia, Belarus, Africa de Sud și anumite alte țări africane care nu recunosc uh, desemnările UE. Deci, iată cam în linii mari ce am făcut noi și permiteți-mi să vă spun că în 2015 a fost uh, prezentată strategia UE. Noi ne-am dus la vremea respectivă în statele membre și le-am uh, cerut să ne dea un mandat ca să negociem cu celelalte țări. Dacă ne putem întoarce un pic, vă rog, cu harta, la slide-ul cu harta. Vedeți acolo că am cerut la vremea respectivă și mandat de a negocia cu China, cu Mexic, Arabia Saudită, Kuwait, Bahrain, când ne-am dus, uh, când s-a dus la Consiliu, statele membre au decis să nu ne acorde mandatul. Noi însă am primit un mandat de a negocia cu Emiratele Arabe Unite și până la urmă mandatul a, a expirat. Acum uh, începem să reflectăm uh, asupra a asupra noilor țări, noilor acorduri eh, sub mandatul noii comisii. Vom negocia între timp cu acele țări care în continuare n-au acceptat eh, ceea ce e stipulat eh, despre Uniunea Europeană în acorduri orizontale și deci trebuie să ne gândim apoi la acele țări care ne interesează și cu care vrem să ne angajăm. Trebuie să ținem cont de interesul celelalte părți, de interesul statului membru, de potențiala creștere a pieței, de anumiți parametri pe care se avem în vedere când acele decizii vor fi luate. Mă opresc aici și cu drag aștept întrebări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, foarte pedagogică și foarte scurtă și deschid dezbaterea începând cu doamna Teller. Aveți cuvântul. Ă, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Aș avea o întrebare. Mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat diferitele niveluri ale acordurilor care există și care vor exista, dar am o întrebare de principiu. Noi, ca Uniunea Europeană, avem o provocare acum. Sunt cele trei mari provocări, de fapt, competitivitate, digitalizare și schimbare climatică și trebuie să acționăm pe toate fronturile. Uh, cum vom reuși să abordăm aceste trei dimensiuni în negocierile dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumim, doamna Rovet. La parole este vous. Vă dau cuvântul. I was M-a uimit sugestia incredibilă Ați spus uh, că sunt niște beneficii care vin cu creșterea numărului uh, de locuri în avion, creșterea prețului. Cum, Doamne, iartă-mă să fie acest lucru un beneficiu? Pe ce planetă trăiți? Pe alta? Un, o planetă, pe planeta noastră e bine ca traficul aerian să sporească? Cu o reducere a costurilor? Care să fie beneficiile pentru o planetă în care încercăm să reducem traficul aerian. Deci cum contribuie aceste acorduri la uh, formarea unui viitor în care, în loc uh, să sporim traficul aerian, noi încercăm totuși să-l reducem? Mulțumim foarte mult, doamnă Covet. Domnul Cof. Da? E o variație a întrebării lui Catherine. Secolul 21 a avut o viziune cu expansiunea nelimitată, dar acum avem realitatea cu constrângerile de climă în față. Și întrebarea este probabil puteți cuprinde asta într-un fel în acorduri? E marjă de manevră pentru acțiunile de mediu? Ce faceți cu stabilirea rutelor, cu economiile ce se pot face aici, cu rutele pe mai multe țări. E marja de manevră aici și ce costuri, ce taxe aveți în vedere din partea statelor membre și cum uh, dis, uh, partajați totul. Oricum, am văzut vinerea trecută ce a fost cu marșul pentru climă operați în baza unei legislații care pune probleme acum și vreau să știu dacă veți uh, încorpora și câteva dintre provocările cu dioxidul de carbon. Mulțumesc! Mulțumesc! Președinta Comisiei Europene este cea care a spus că aviația va face parte din... De, de ETS. ETS. Acum nu știu dacă e adevărat. Bun e adevărat. Fără glumă. Cum o să vă descurcați? Pentru că acum, bun, noastră zâmbiți, dar e un anunț important. Președinta Comisiei Europene a spus asta. Cum veți avansa concret? Eu nu știu. Dar mă gândesc că probabil dumneavoastră aveți deja o părere. Aș dori să știu dacă mai sunt alte întrebări, domnul Riche. Nu, alți colegi, nu. Nu, da, ba. Bun. Așa că vă dau cuvântul, vă rog. Ok. Um, no, I think, I think, uh, I think, Senator, uh, uh, first of all, thanks for the question. În primul rând, mulțumesc pentru întrebări și Cred că obiectivul general uh, de reducere a emisiilor este unul pe care îl partajăm noi toți. Nu trebuie să punem semn egal cu traficul aerian. Obiectivul ar fi să reducem emisiile care sunt cauzate de traficul aerian sau de călătoriile de acest gen. Suntem în aceeași barcă, nu cred că există diferențe de obiective între ce spune noua președinte desemnată și ce facem noi, atât în plan internațional, cât și la DigiMove în general. Colegii mei sunt acum la OACI, la Montreal, pentru a lucra pe Corsia, un sistem ce se referă la emisiile din aviație. Obiectivul este acela și trebuie să lucrăm pe asta. Ce putem face altfel față de tot ce putem face cu combustibilul nativ, cu uh, ce se întâmplă la OACI, cu mai, o mai bună stabilire a rutelor? Dumneavoastră ați spus că cu aceste acorduri uh, creăm o platformă pentru a munci unii cu alții. În aceste acorduri avem și un articol pentru mediu și vrem să cooperăm pe interes reciproc în domeniul mediului. Avem și posibilitatea de a face mai bine cu crearea unor rute directe. Probabil vă este familiară uh, această noțiune, ideea de a avea rute rapide și directe în Uniunea Europeană. Se poate întâmpla și la nivel internațional. Deci, aceste acorduri nu sunt uh, în sine singurul răspuns la aceste probleme, sunt un element care contribuie la atingerea acelor obiective de interes comun. Oui, moi j'ai une petite question justement parce que aura lieu l'Assemblée Générale de l'ICAO. Da, e adunarea generală OACI de la Montreal. Nu credeți că astăzi Uniunea Europeană trebuie să fie lider pe chestiunea emisiilor, să fie mult mai ambițioasă decât OACI? Pentru că OACI nu face decât zgomot, pe când Uniunea Europeană trebuie să fie mai ambițioasă. Deci asta nu înseamnă cumva că trebuie să fim mai uh, exclusiviști în ceea ce privește mm, rolul nostru. Nu știu dacă aveți dreptul să vorbiți despre asta, dar eu una cred că Europa poate să fie lider aici. Cred că Uniunea Europeană conduce la Montreal, în OACI. Și cu toții suntem de acord că problemele aviației sunt probleme globale. Nu sunt niște probleme care pot fi rezolvate doar într-un colț al lumii, e nevoie de soluții globale. Totodată suntem perfect conștienți că această soluție trebuie să fie una robustă, eficientă și asta facem noi, la asta contribuim la OACI zilele astea și vrem să vedem cu ce rezultat la nivel OACI, după care de aceea de acolo, cu ce se întâmplă acolo să se decide la nivel UE ce vom face pe mai departe. Dacă mai sunt alte întrebări, iată că nu sunt, Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Poate veniți în mod mai regulat. Fără nicio problemă. Vă mulțumesc. La diverse nu mai avem nimic de adăugat. Iar ședința următoare va avea loc pe 6 noiembrie la ora 9 dimineața. Ea va avea loc și după masa, în aceea zi, am terminat uh, această sesiune, dar la ora 17 avem ședința coordonatorilor. Așadar, aveți o pauză de 20 de minute.